18 decembrie ca fiind reluată. Doamnelor și domnilor, spre uh, îngrijorarea noastră, noul an a început așa cum s-a încheiat anul trecut cu acte de violență și de uh, mare tristețe. La Paris, Copenhaga, Tunis, Jakarta, pe 12 uh, ianuarie la Istanbul uh, au avut loc un atac terorist grav și cetățeni din uh, Uniunea Europeană au fost victime ale acestui atentat. Zece cetățeni din Germania au fost uciși, există mulți răniți. La Ouagadougou au murit uh, peste 12 persoane din cel puțin șapte țări în urma unui atac terorist de vineri seara și există 50 de uh, răniți grav. Suntem alături de familiile și de eh, victimelor și eh, dorim și de răniților în sănătoșire grapnică, dar trebuie să înțelegem că tero- teroarea nu cunoaște granițe și eh, ne amenință pe toți, fie că se întâmplă în Turcia, în Burkina Faso, în state membre ale Uniunii Europene sau în alte locuri de pe glob. De aceea, doamnelor și domnilor, uh, nu uh, trebuie să uh, evităm să recunoaștem că terorismul este un pericol permanent, dar nici nu trebuie să ne lăsăm intimidați, ci trebuie să încercăm să combatem terorismul împreună în baza valorilor noastre democratice, sprijinindu-ne pe poliție, pe statul de drept, dar și cooperând mai strâns pe plan european. Cred că numele dumneavoastră uh, tuturor uh, pot să exprim uh, compasiunea noastră pentru victime și pentru familiile victimelor. Procesul verbal și textele adoptate ale ședinței din 17 decembrie au fost distribuite. Există obiecții? Nu e cazul.